pe ei avem în vedere. Mulțumim raportorului, stimați colegi, spune președintele, ne-am încheiat dezbaterea, mâine votăm la 12 și jumătate. Următorul punct de pe ordinea de zi este o dezbatere comună privind alinierea la tratatul de la Lisabona. Președintele Comisiei Agri, domnul Paul de Castro, are cuvântul 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Tratatul de la Lisabona limită sistemul comitologiei și îl înlocuiește cu structură pe două niveluri, bazate pe acte delegate care prevând dreptul de veto al Parlamentului și al Consiliului și acte de punere în aplicare care exclud complet Parlamentul din orice etapă a aprobării acestora. Trebuia să aliniem uh, legislația la noua realitate juridică și am început acest exercițiu cu trei regulamente, cele mai importante. Și o să le abordez pe toate trei împreună, domnule președinte, fiindcă reprezintă nucleul politicii agricole. Regulamentul privind plățile directe, dezvoltarea rurală și organizarea comună a piețelor. Propunerile comisiei au fost formulate rapid și au fost echilibrate. Modificările aduse de Comisia pentru Agricultură au fost destul de reduse. Uh, pentru plățile directe, actele delegate se folosesc atunci când se modifică actul de bază și în cazul în care se conferă drepturi agricultorilor sau se pot exista consecințe negative pentru aceștia având în vedere spiritul tratatului privind politica agricolă comună în ceea ce privește bugetul, disciplina financiară nu se aplică fără participarea Parlamentului European nu se modifică articolul 11 care prevede ca Consiliul să delibereze pe propunerea Comisiei. Asta ar fi o continuare inacceptabilă a capacității exclusive a Consiliului de a exercita competențe de executare exclusive. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, Comisia a făcut o repartizare corectă între dispozițiile generale care stabilesc elemente complementare și care necesită, prin urmare, acte delegate și elementele tehnice strict legate de eh, competența statelor membre în ceea ce privește implementarea acestei măsuri pentru care trebuie acte de punere în aplicare. Propunerea de aliniere privind organizarea comună a piețelor s-a dovedit a fi însă mai problematică, în special pentru elementele care țin de articolul 43.3 din tratat privind funcționarea Uniunii Europene. Acest articol prevede ca, la propunerea Comisiei, Consiliul să adopte măsurile privind stabilirea prețurilor, uh, impozitelor, ajutoarelor cantitative. Este vorba de o derogare de la liniatul 2 din respectivul articol care permite utilizarea procedurii procedurii ordinare pentru PAC. Având în vedere că e vorba de o derogare, articolul 43.3 trebuie să fie interpretat în mod restrictiv, doar atunci când există dispoziții care nu fac parte din deciziile politice fundamentale, care trebuie să fie luate conform articolului 43.2 din tratat. Prin urmare, propunerea Comisiei nu interpretează suficient de restrictiv articolul 43.3. Definiția condițiilor și criteriilor pentru fixarea ajutoarelor, a restituirilor la export, a prețurilor minime la export trebuie să se facă cu competența legiuitorilor. Prin urmare, e vorba de Consiliu și Parlament. Iar Comisia va avea sarcina de a Uh, uh, stabili aspectele care țin de export prin acte de implementare. Odată ce acestea au fost uh, aprobate cu marea majoritate în Comisia Agri, am început să negociem cu Comisia și Consiliul pentru a reuși să găsim un acord în primă lectură având în vedere iminentul proces de reformă a politicii agricole comune, eh, care doream să nu fie afectat de negocieri de natură instituțională. Însă, în ciuda deschiderii noastre spre negociere pentru a ajunge eh, la aceste rezultate și implicarea președinției poloneze, urmată și de cea daneză, nu am reușit să ajungem la o soluție de compromis. Prin urmare, Comisia a considerat că trebuie să acționeze rapid pe de o parte, și uh, mai ales având în vedere noile competențe care îi revin Parlamentului. Obstacolele cu care ne-am confruntat din partea Consiliului, care în mod sistematic și orizontal dorește să elimine actele delegate, chiar și când acestea sunt necesare din punct de vedere juridic, pentru a le înlocui cu acte de implementare care exclud complet Parlamentul. Pentru noi e o poziție de neacceptat, fiindcă ar însemna să renunțăm la noile prerogative conferite prin tratat, lucru care ar limita competențele Parlamentului. Un alt element care a făcut ca negocierile să fie dificile a fost atitudinea Comisiei, care dintr-o poziție apropiată a Parlamentului s-a deplasat pe în apropierea Consiliului pe durata negocierilor și ne-a lăsat singuri în lupta pentru a apăra uh, o interpretare corectă a tratatului. Și acum urmează negocierile privind reforma PAC. Am hotărât să solicităm plenarei confirmarea votului în Comisia Agri privind aliniere pentru a avea o mai mare forță în cadrul uh, negocierii viitoarei PAC. Doar dacă apărăm competențele Parlamentului, putem să ne asigurăm că respectăm spiritul tratatului de la Lisabona și în același timp facem ca viitoarea PAC să fie mai democratică și mai apropiată de cetățeni. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnule președinte, vă spun și eu. Acum are cuvântul colegul nostru Giovanni Lavia. Patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar și stimați colegi, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de Lisabona, operațiunea de aliniere a așa numitului regulament orizontal la noile norme ale tratatului se bazează pe o clasificare în putere de acte delegate și acte de punere în aplicare a dispozițiilor uh, Comisiei în aplicarea acestui regulament. După ce am examinat cu atenție propunerea Comisiei pe baza criteriilor stabilite pentru cele două categorii de acte, respectiv articole, articole 290 și 291, am identificat cadrele în care se respectă condițiile prevăzute pentru actele delegate. În, uh, apoi am examinat propunerea ce privește condițiile uh, actelor de punere în aplicare. În Comisia pentru Agricultură am propus și votat anumite amendamente privitoare la condițiile uh, delegării, durata, termenul pentru a ridica obiecțiuni față de un act delegat, prelungirea termenilor, procedurile uh, Comisiei, în conformitate cu uh, modalitățile comune de recurs la actele delegate, măsuri aprobate în 3 martie 2011 la conferința președinților și a regulamentului 182 per 2011 a Parlamentului European și al Consiliului, care stabilește normele și principiile generale privitoare la modalitățile de control din partea statelor membre a exercitării competențelor de executare atribuite Comisiei. În acest cadru, printre puncte de dezacord cu Consiliul, reamintesc și voința de a utiliza actele de executare, de punere în aplicare în situațiile în care, conform tratatului, acest acesta ar fi instrumentul mai logic și uh, conform. Însă consider că acest Parlament European, din partea sa, nu poate renunța la un control pe teme atât de importante și sensibile, ca, de exemplu, transparența, articolul 40A sau sancțiunile beneficiarilor. Uh, aceste, această, aceste operațiuni de aliniere, trebuie să admitem, sunt uh, proba mm, unui nou raport care trebuie să se instaureze între Parlament, Consiliu și Comisie, dar care trebuie să fie cât mai eficient posibil, conform unei scheme de competențe articulate, care sper că întotdeauna vor converge spre punerea în aplicare a unor mijloace eficiente pentru dezvoltarea agriculturii europene. În ce privește procedura, majoritățile necesare la Consiliu pentru a bloca un act uh, de punere în aplicare sunt exact aceleași ca pentru un act delegat. Rezistența Consiliului față de utilizarea actelor delegate nu este deci justificată și dacă se menține va putea să fie, să fie un obstacol inutil în calea reformei politicii agricole comune sunt nevoit să spun că am uh, propus câteva elemente de îmbunătățire, credem noi, însă, uh, ca de exemplu uh, dezangajarea pe planul național, aceste elemente nu s-au bucurat de favoarea și consensul Comisiei și Consiliului și deci din nou vor face obiectul unor tratative în cadrul regulamentului orizontal al reformei PAC. Lipsa unui acord în ce privește alinierea regulamentului orizontal, ne-a dus, ne-a făcut să cerem în plenar acest vot pentru a putea avea, după cum spunea și președintele de Castro, o Uh, mai mare putere contractuală și o poziție fermă a Parlamentului în acest punct. Și acest raport, ca și celelalte de care ne-am ocupat până acum, au reprezentat oricum un moment important pentru Parlamentul European, care pentru prima oară, prin uh, procedura de codecizie, este implicat activ în procesul de definire a noii politici agricole. N-a fost vorba de un simplu uh, proces de translație, după cum spuneau mulți, ci de o serioasă conștientizare din partea colegilor mei de la Comisia Agricolă a faptului că instrumentele PAC până acum au funcționat și deci că trebuie să creăm condițiile pentru noua reformă prin instrumente adecvate și prin corecții utile. Și în încheiere, aș mai spune că am văzut printr-o lungă serie de triloguri că e foarte dificil să găsim un acord în privința alinierii și a fost o ocazie pierdută care riscă să ne facă să pierdem timp în următorul proces de adoptare a reformei politice agricole comune. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnului, domnul Heusling. Vă rog, aveți patru minute la dispoziție. Da, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Discutăm uh, lucruri oarecum similare. S-a pomenit aici agricultura bio. E păcat că a fost nevoie de, de trei trialoguri și n-am făcut progrese majore pe această temă. Atmosfera a fost foarte prietenoasă, păream toți dispuși să ne înțelegem pe chestiunile minore, dar pe chestiunile de fond importante, iată, nu s-a putut ajunge la un acord. În ultimii ani am adoptat rapoarte la Agri cu o largă majoritate, apoi începem negocierile. Cu, am început sub președinția poloneză și am continuat și continuat sub președinția daneză. Și am ajuns cu două chestiuni la care, pe care nu s-au înregistrat progrese. În primul rând, criteriile pentru diferite produse și substanțe. N-am putut ajunge la un acord acolo. Noi ne-am bazat pe propriul nostru aviz. Am primit un aviz și de la jurii și au spus că în articolele în discuție actele trebuie să fie acte delegate. Însă, la 290, vedeți ce, se, ce face obiectul actelor delegate și vedeți ce se aplică în acest caz. Trebuie să nu uităm că e vorba de un regulament obligatoriu pentru întreaga Uniune Europeană și trebuie să respecte anumite criterii. Parlamentul înțelege poziția Consiliului. Consiliul vrea să fie implicat. Și am spus acest lucru și la negocieri înțelegem poziția Consiliului, suntem gata să ajungem la un compromis și am făcut propuneri de compromis. Am făcut apel la implicarea experților naționali. Am spus că diferitele substanțe ar trebui să se regăsească în documentul de bază. Am crezut că se poate face acest lucru în ultimii patru ani au făcut fost decât două schimbări. Deci am crezut că ar fi o soluție posibilă, fezabilă, însă trebuie să vă spun că în ceea ce privește întregul proces, a, are dreptate colegul de Castro. A, comisia și-a schimbat poziția în ceea ce privește actele delegate la trialog și a mers tot mai mult în direcția actelor de punere în aplicare. Nu ne-am dat seama chiar de ce. Însă asta a generat foarte multe dezacorduri. Apoi am primit oferte vagi, conform care am fi informați în legătură cu orice schimbare. Nu cred că putem accepta să fim doar informați. Avem dreptul la acte delegate și cred că în prima lectură vom reafirma acest lucru. Dorim ca Comisia să vină cu propuneri fezabile ca să putem merge mai departe cu negocierile sub președinția cipriotă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Heisling, și încheiem prezentările raportorilor cu intervenția domnului Capula Santos, 4 minute. Președinte, o relator de mine Mulțumesc, domnule președinte. Raportul de care m-am ocupat unde se vorbește despre controlul din partea statelor membre pentru finanțarea FEOGA, a dat naștere la o serie de semne de întrebare în Comisia Agri. Având în vedere actele delegate introduse de Tratatul de la Lisabona, am inclus o dezbatere pe baza regulamentului 182 în ceea ce privește actele delegate, am acționat conform negocierilor care au avut loc și principiilor convenite între instituții. Parlamentul își va confirma poziția în votul de mâine. Dorim ca mâine să avem un vot care să reafirme poziția Parlamentului în ceea ce privește rolul său de colegiuitor. Vreau să cer Comisiei și Consiliului să se asigure că vor interpreta tratatul de la Lisabona în mod corect și să se asigure că și competențele Parlamentului sunt respectate în cadrul reformei PAC. Ne îndreptăm acum către un lucru care mi se pare o idee bună, o diferențiere între aspectele tehnice și uh, actele de punere în aplicare și actele delegate. Există o procedură instituțională prin care Comisia va fi sprijinită de comitete speciale în faza de punere în aplicare și sigur trebuie să fie consultați experții din um, statele membre, chiar dacă se folosesc acte delegate. Trebuie să se găsească echilibrul corect, să vedem ce va fi introdus în actul de bază, trebuie să ne asigurăm că diferitele tipuri de dispoziții pentru actele delegate sau de implementare vor fi clar delimitate. Cred că trebuie să respectăm spirita și, spiritul și litera tratatului de la Lisabona și să fim foarte atenți la acest lucru. Comisia Europeană nu trebuie să își asume competențe suplimentare care revin statelor membre. Trebuie să continuăm lucrurile, să ne asigurăm că există un proces decizional eficient și corect proporționat. Mulțumim domnului Capola Santos. Domnul comisar Cioloș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor mă bucură ocazia pe care o am din nou pentru a mulțumi uh, Parlamentul European și Comisia Agricole și tuturor raportorilor pentru volumul considerabil de muncă pe care l-au făcut deja. Aceste eforturi ne-au permis să avansăm în acest dosar pe care dorim toți să-l vedem dus la bun sfârșit. După cum știm, uh, tot acest exercițiu de aliniere a legislației agricole tratatului la Lisabona este, în primul rând, o chestiune foarte tehnică după cum a reieșit uh, și din uh, cele spuse de raportori. Și este complex, o chestiune complexă pe plan juridic, dar este un exercițiu care uh, prezintă o mare sensibilitate și importanță politică, mai ales pentru Parlamentul European, dar și pentru toate celelalte instituții implicate în procesul de luare de decizie și de punere în aplicare a politicii agricole comune. Sunt conștient pe deplin de importanța politică a acestei discuții de aliniere pentru Parlamentul European. După cum a spus domnul De Castro, discuțiile au început uh, sub președinție maghiară și au continuat uh, timp de aproape un an de zile. Și am fost la un moment dat foarte aproape de a găsi un acord, dar până la urmă ne-am regăsit într-un impas. După ultimul trilog din 20 decembrie 2011 sub președinție polonă. Președinția daneză mai apoi a hotărât să includă uh, partea de aliniere uh, al, a celor patru principale uh, regulamente în dezbaterile privitoare la reforma PAC și să uh, continue negocierile pe celelalte dosare de aliniere separat. Și vreau să spun foarte clar și am spus de mai multe ori asta în fața Comisiei pentru Agricultură, dar vreau să repet că întotdeauna am avut grijă să apăr prerogativele Parlamentului European așa cum decurg ele din Tratatul de la Lisabona, în toate pachetele de aliniere pentru a, duce, pentru a ajunge la o repartizare echilibrată a puterilor între Consiliu și Parlament. Eh, de fiecare dată eh, când era posibil din punct de vedere juridic și subliniez, de fiecare dată când a fost posibil din punct de vedere juridic, eh, unei zone gri am permis o abordare care permitea ambelor instituții să joace rolul, privilegiind acte delegate uh, ci printr-o lectură strictă articolului 43.3 al Tratatului de Lisabona, după cum a spus domnul De Castro, am încercat să acționez în acest sens și să ajut Parlamentul. De aceea, cu titlul de exemplu, de exemplu, am privilegiat în regulamentul pentru ajutoarele directe un rol atât pentru Consiliu cât și pentru Parlament în disciplina financiară. Și, de asemenea, de aceea, în definirea obligațiilor de menținere a pășunilor permanente, am uh, pus accentul pe acte delegate. Exemplele, sigur, sunt numeroase, inclusiv în domenii foarte sensibile, cum ar fi sancțiunile, și vă invit să uh, le examinați în detaliu pentru a vedea că, iată, Comisia a făcut eforturi pentru a merge în aceeași direcție cu Parlamentul. Însă nu, e, nu ne surprinde că ple, plecând de la acest punct care asigură un rol consolidat al Parlamentului European, Consiliul n-a fost întotdeauna de acord cu noi și sigur că a trebuit să găsim uh, și niște compromisuri. Însă, în general, cu acest punct de plecare pe care l-am menționat, pachetul global de compromisuri în fiecare exercițiu de aliniere a consolidat prerogativele Parlamentului. În toate cazurile, noi trebuie să evităm ca acest exercițiu de aliniere să aibă un impact asupra discuțiilor pe fond uh, pentru, în ce privește reforma PAC. Discuții foarte importante pentru noi toți. Și consider că aceste voturi sunt un semn care merge în direcția dorită din partea Parlamentului. Acum, referindu-mă în mod specific la regulamentul privitor la uh, agricultura uh, biologică menționat de domnul Heusling, încă n-am ajuns la un acord pe punctele cele mai sensibile, adică procedura pentru autorizarea retragerii substanțelor care pot fi utilizate în agricultura biologică. Eu înțeleg foarte bine, dumneavoastră considerați că autorizarea sau neautorizarea anumitor substanțe sau clase de substanțe are un caracter politic mai ales în cadrul agriculturii uh, biologice. Și atunci nu puteți accepta să fiți excluși din procesul de luare de decizie pentru aceste substanțe. Și eu înțeleg foarte bine poziția dumneavoastră și susțin această abordare, de altfel. Însă cred că ezitările dumneavoastră sunt uh, legate foarte strâns de redactarea actuală a regulamentului privitor la agricultura biologică. Într-adevăr, criteriile uh, care reglementează autorizarea substanțelor pot fi îmbunătățite și adaptate. Uh, eu pot înțelege că mulți dintre dumneavoastră consideră că e de dorit uh, să, să-l aducem la zi și să facem mai, încă și mai specific de fiecare dată când acest lucru este posibil. Și exact asta propunem și noi. Comisia tocmai a adoptat un raport privitor la experiența uh, câștigată în aplicarea regulamentului bio din 2009, uh, de la adoptarea acestui regulament. Uh, și acest raport constituie prima etapă unei dezbateri pe tema îmbunătățirii cadrului juridic pentru producția bio, care este în vigoare. Tocmai am lansat o evaluare, un studiu de impact, unde chestiunea aducerii la zi a criteriilor de autorizare pentru substanțele utilizate în bio ă, va fi inclusă. Această analiză va fi urmată de anumite propuneri legislative pentru îmbunătățirea regulamentului de bază pentru bio și Parlamentul va fi pe deplin implicat, implicat în, acest pro, în acest proces și în îmbunătățirea acestui regulament, inclusiv a criteriilor de autorizare a substanțelor care vor fi incluse în actul de bază ca urmare a acestei îmbunătățiri a regulamentului pe care vom propune și deci Parlamentul European va fi implicat pentru că aceste modificări ale regulamentului se vor face printr-o procedură legislativă ordinară și după ce vom fi dezbătut pe fond și după ce vom fi găsit un acord în ce privește mai ales criteriile, cred că chestiunile de procedură de care ne ocupăm astăzi se vor pune nu atât de acut ca până acum, pentru că cu adaptarea cadrului legislativ de bază vom putea să ne punem de acord în legătură cu criteriile mai precise decât există acum în legătură cu autorizarea acestor substanțe și sper că atunci temerile și îngrijorările dumneavoastră uh, se vor reduce. În rezumat, în acest context, salut propunerea dumneavoastră de a supune acest dosar de aliniere votului uh, plenarei de mâine, ceea ce va permite stabilirea unei poziții a Parlamentului European și atunci va fi posibil să se reia discuțiile interinstituționale pe o bază mai clară, mai limpede și sper că vom ajunge rapid și la un acord și uh, vom uh, putea risipi toate aceste îngrijorări. Dar vă repet că și eu uh, mă implic și mă voi implica direct în acest proces al discuțiilor finale și de fiecare dată când vom avea ocazia să luăm o decizie care să meargă în sensul consolidării rolului Parlamentului cu respectul din punct de vedere juridic a ceea ce prevede Tratatul de Lisabona și a ceea ce prevede regulamentul pe care îl discutăm, uh, mă voi implica și voi face în așa fel încât Parlamentul să poată să joace pe deplin rolul său de colegiuitor și să supravegheze punerea în aplicare a acestor acte legislative. Mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc și eu în numele Comisiei pentru Dezvoltare Regională și acum are cuvântul domnul Matula. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ca raportor pentru avizul Comisiei Regii în ceea ce privește sprijinul pentru dezvoltare rurală din FADR,

a reprezentanilor naionali regionali dar i locali trei încurajarea creării unor platforme de consiliere online pentru agricultori utilizând banda largă i nu în ultimul rând patru compatibilitatea ajutorului feader cu obiectivele de coeziune economică i socială dar i teritorială. Σειρά οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Mulțumesc. Acum în numele grupurilor politice, în numele PPE, domnul Hans-Peter Mayer, un minut. Domnule președinte, de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Parlamentul European are calitate de colegiuitor în domeniul agricol lucru care oferă noi competențe Parlamentului pe care trebuie să ni le asumăm. Prin urmare, vom fi mult mai implicați în ceea ce privește PAC și vom încerca să asigurăm un mai mare nivel de securitate pentru fermieri. De asemenea, vom încerca să creștem flexibilitatea prin actele delegate, astfel încât să nu punem o presiune prea mare pe actele de bază. În al treilea rând, vom crea derogări astfel încât să se poată folosi acte de punere în aplicare din motive tehnice, ceea ce înseamnă că vom face eforturi pentru a ne pune în aplicare drepturile, pentru a ne asigura că ele sunt respectate. Trebuie să acceptăm actele delegate pentru regulamente. Nu e vorba de decizii politice, ci de competențele Parlamentului European. Mulțumesc, domnule Maier. Acum are cuvântul din partea socialiștilor și democraților domnul Oleșniceac. Un minut. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisar. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar, vă mulțumesc de asemenea. Este o dezbatere foarte importantă. Noi luăm decizii serioase aici și e adevărat, noi discutăm într-adevăr aspecte tehnice care vor fi importante acum că tratatul a intrat în vigoare, dar uh, întrebarea e care anume măsura trebuie acoperite de actele delegate și care anume de actele de punere în aplicare și cum vom uh, lucra noi în, în viitor pentru uh, reforma PAC. Vorbim doar de aspecte tehnice sau vorbim de aspecte de fond? Uh, și de ce avem nevoie de soluții aici. După cum ați ascultat și în dezbaterea anterioară, noi suntem de partea agricultorilor. Noi luptăm pentru plăți directe și uh, susținem agricultorii, iar rolul tratatului de la Lisabona ar trebui reflectat și în uh, competențele Parlamentului European. Bun, acum nu putem doar să punem una peste alta acte delegate și acte de punere în aplicare să le adunăm. Uh, Până la urmă, nu e vorba de o decizie politică, ci de una juridică, aș spune eu. Sigur că deciziile acestea pot, fi, pot face întotdeauna obiectul unui uh, apel în fața Curții de Justiție de la Luxemburg și, uh, dacă va fi necesar, Poate că un anumit număr de măsuri vor trebui să fie suspendate și uh, agricultorii nu vor putea beneficia de pe urma lor. Deci haideți să avem o abordare corectă încă de la început. Și eu cred că Comisia Europeană ar trebui să aibă abordare, această abordare corectă. Mulțumesc acum domnul Lyon. Uh, thank you, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Alături de colegul meu, Paul de Castro și de alții, am avut nefericirea de a participa la negocierile cu Consiliul și cu Comisia pe dosarul orizontal, timp de 18 luni, chiar mai mult, sub trei președinții diferite ale Consiliului și până acum progresele sunt modeste. Problema e poziția Consiliului, conform căreia orice decizie pe marginea legislației secundare trebuie să se facă prin acte de punere în aplicare și nu prin acte delegate. Trebuie să amintesc Consiliului, bine, nu, Consiliul nu e reprezentat aici la, la discuția asta, dar vreau să le amintesc că actele de punere în aplicare se folosesc doar atunci când e vorba de aplicarea uniformă a elementelor non-esențiale ale politicilor la nivelul întregii Uniunii Europene. Însă, poziția Consiliului pare a fi aceea că Parlamentul nu ar trebui să aibă niciun cuvânt de spus în legătură cu ceea ce face Comisia în astfel de cazuri de legislație secundară. Consiliul spune, Parlamentul nu trebuie să spună nimic, nu-și dă seama că puterea acum trebuie să fie împărțită în mod egal. Nu, nu pot să continue să facă ce vor. Comisia este garantul respectării tratatelor. Însă, în repetate rânduri la aceste negocieri, Comisia a ținut partea Consiliului și a refuzat Parlamentului drepturile care revin în baza codeciziei. Comisia ar trebui să apere aceste drepturi ale Parlamentului, să apere interpretarea justă a dispozițiilor tratatului de la Lisabona. Domnule comisar, păreți să înțelegeți cauza noastră. Însă, negocierile de până acum nu confirmă acest lucru. E foarte clar din această dezbatere că Parlamentul va lupta la sânge să-și apere prerogativele, chiar dacă e vorba de a opri un acord final pe marginea politicii agricole comune, până când Comisia și Consiliul sunt de acord să ajungă la un compromis rezonabil, recunoscând rolul de colegislator al Parlamentului. Vă mulțumesc! În numele grupului ECR, domnul Nicholson, aveți cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Alinierea la tratatul de la Lisabona ar putea să nu fie cea mai urgentă chestiune care se studiază în comisie, având în vedere reforma PAC. Dar totuși, subiectul este unul foarte important și vreau să felicit raportorul care, raportorii care au lucrat pe aceste dosare extrem de complexe și care conțin o serie de dificultăți juridice, lucru pe care îl cunoaștem cu toții. Deși nu s-a ajuns la un acord, acest subiect trebuie abordat în reforma PAC și votul va exprima poziția Parlamentului mâine. Trebuie să recunoaștem că există un decalaj între Comisie și Parlament. Competențele acordate Parlamentului reprezintă unul dintre aspectele tratatului de la Lisabona cu care, sigur, sunt de acord. În ceea ce privește actele delegate, sunt de acord ca Parlamentul să aibă un nivel mai mare de control și de influență, fiindcă uh, Parlamentul este format din reprezentanți aleși. Însă vreau să rog Parlamentul să folosească aceste competențe, mai ales în cadrul Comisiei Agri, Eh, sunt sigur că sub conducerea președintelui acestei comisii vom folosi aceste competențe în mod echilibrat și democratic. Mulțumesc foarte mult, domnule Nicholson. Ultimul vorbitor în această categorie din partea EFD, domnul Agnew. Well, the term implementing... Mulțumesc termenul actei de punere în aplicare e uh, ajuns să ne plictisească pe toți. Dar dacă aș spune că Comisia pune una pe putere, poate ne vom trezi, pentru că Tratatul de Lisabona înseamnă un pas înapoi uh, în democrație și nu mă surprinde că Comisia împinge lucrurile la limită. Uniunea Europeană nu a dorit să facă referendumuri. Uh, astăzi, aici, vedem că noi completăm acest exercițiu nedemocratic Uh, pentru că unele, unul din lucrurile care apărea în fostul regim era uh, agricultura organică, probabil una din cele mai alintate politici din întreaga lume. Uh, există fonduri la care au acces exclusiv fermierii organici, au sisteme de plăți Uh, sunt scutiți de inconvenientele pe care trebuie să le îndure alți fermieri uh, din cauza ecologizării agriculturii, dar până la urmă produsele lor sunt mai scumpe uh, decât până acum pentru consumatori. Astăzi este 3 iulie și astăzi trebuie să se plătească 200 de lire în Marea Britanie de către agricultori și asta ar trebui să fie de ajuns pentru ca liderii politici să înlăture obstacolele din calea agricultorilor și nu să le creeze creeze probleme suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc! Și acum, uh, pentru uh, neafiliați, uh, are cuvântul domnul Sicheschi. Nu, din partea PPE, de fapt. Mulțumesc. Tratatul de la Lisabona extinde puterile Parlamentului. Să presupune să de ajustări, de exemplu, în regulamente trebuie să clarifice ce se va face prin acte delegate și ce se va face prin acte de punere în aplicare. Asta în conformitate cu articolul 290 și 291 din tratat. Acestea nu sunt cerințe tehnice. E vorba de o luptă pentru putere în cele trei instituții. Articolul 43, la alineatul 3, ne oferă un exemplu al acestei lupte pentru putere. Cred că toate elementele importante ale politicii agricole comune trebuie să fie acoperite de legislație de bază și atunci Parlamentul și Consiliul vor putea interveni direct în procesul legislativ. Însă trebuie să înțelegem ce se spune prin aceste acte delegate și acte de punere în aplicare? Ar fi bine ca Comisia să, poată, să facă o propunere. Trebuie să fim mai bine informați la Parlament, mai ales în legătură cu negocierile și să participăm mai îndeaproape la negocierile cu Consiliul și Comisia. Totul pare să fie decis acum în triloguri, deci acestea trebuie să fie mai deschise oricărei persoane interesate. Următorul vorbitor, domnul Marc Tarabella, un minut. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Trebuie să vorbim despre tehnică, dat fiind că, așa cum s-a spus și înaintea mea, domnul Lyon, De Castro, Luis Capula Santos, evident, Consiliul tinde să evite actele delegate, ceea ce limitează competențele Parlamentului și se opune spiritul tratatului de la Lisabona plenara acestui Parlament trebuie să reafirme competențele care ne revin prin tratat, lucru care nu înseamnă decât corectitudine. Politica integrată a Uniunii Europene uh, Iată că mobilizează și astăzi 40% din buget pentru agricultură. Tratatul de la Lisabona este o reechilibrare democratică, conferă competențe crescute Parlamentului nu mai putem admite uh, piedicile puse de Consiliu, care se bucură de um, privilegiile care îi reveneau dinainte de tratatul la Lisabona, lucru care nu mai poate continua. Mă bucur deci de poziția Parlamentului și a dumneavoastră, domnule comisar, fiindcă în cazul acestei lupte trebuie să fiți clar alături de noi pentru aplicarea tratatului de la Lisabona în mod corect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tarabela domnul Giancarlo Scotta. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul colegilor pentru susținerea dezvoltării rurale uh, e, face necesar anumite elemente de simplificare, cum ar fi reducerea numărului de rapoarte anuale și rapoarte de sinteză uh, trebuie să existe servicii de uh, consulență ca să se reducă povara administrativă pentru statele membre. Sunt de acord cu domnul De Castro că nu trebuie să excludem susținerea asociațiilor de producători în, în sectorul fructelor și legumelor. Și să susținem și funcționarea administrativă a asociațiilor de producători. După cum spune raportorul, e necesar ca statele membre care au optat pentru programe regionale să poată să calculeze și dezangajarea automatică resurselor financiare la nivelul statelor membre. De asemenea, sunt de acord cu poziția domnului Capula Santos în ce privește raportul privitor la sistemul de finanțare prin Fondul European uh, FEGA și mulțumesc tuturor celorlalți colegi pentru activitatea lor. Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Patrao Neves. Un minut. Obrigada, senhor presidente, senhor comissário. Do regulamento relativo à produção biológica. Mulțumesc, domnule președinte, ca raportoare pentru uh, agricultura bio, aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru maniera constructivă în care au abordat trilogul. Am încercat să reafirmăm principiile tratatului de Sabon în materie de acte de punere în aplicare și acte delegate, însă până acum n-am reușit să ajungem la un consens. Dacă ne uităm la articolul 16, unde se vorbește de substanțe, de anumite substanțe, se sugerează că ar trebui să fie vorba de un act de pune în aplicare și nu de un act delegat, cum a cerut-o și Parlamentul, în baza articolului 290.3. Comisia a început prin a sprijini poziția Parlamentului, după care și-a schimbat poziția sprijinind Consiliul. Lista substanțelor ar putea fi inclusă într-o anexă în documentul de bază. Asta a fost compromisul propus de noi, dar a fost respins. Poziția Parlamentului a fost una de consens, consensuală. Iată, vedem că și aici avem nevoie de un vot în plenar, în prima lectură, și chiar dacă nu suntem de acord, să arătăm măcar că nu suntem de acord, să ne afirmăm poziția acum și pentru viitor. Însă cum vom rezolva această problemă? e o problemă serioasă pentru cetățeni și trebuie, într-adevăr, să o rezolvăm. Dau acum cuvântul colegii noastre, doamna Căstinger. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Este regretabil să vedem că, în ciuda numeroselor întâlniri pentru negociere, există imposibilitatea de a ajunge la un acord cu Consiliul. Aceste negocieri s-au trăgănat peste un an și au necesitat eforturi foarte mari și totuși nu au reușit să ducă la un rezultat concret. În primul rând, aspectele tehnice trebuie să fie aliniate la prevederile tratatului de la Lisabona înainte de a fi posibilă reforma PAC. Am un mesaj pe care vreau să-l transmit Consiliului. Pe durata negocierilor, Parlamentul a dat dovadă de deschidere către o soluție de compromis, însă Consiliul nu a făcut același lucru. Consiliul nu era deloc pregătit să dea dovadă de flexibilitate. Dacă se consideră că acest subiect așa de important poate să fie trecut cu vederea de Parlament se înșală și mâine vom transmite un mesaj foarte clar în votul din plenară. Mulțumesc. Domnul Des, colegul care urmează, nu este aici, așa că trecem la procedura intervențiilor spontane. Avem o solicitare de intervenție. Domnul Predelgast. Thank you. Doamna Prendergast, mulțumesc, domnule președinte. Salut ocazia de a dezbate aceste patru rapoarte și să subliniem importantul rol al Parlamentului European la următoarele negocieri pe reforma PAC și va avea un impact uh, asupra vieților multor cetățeni europeni și atunci e important ca reprezentanții cetățenilor să, pot, să poată să-și spună cuvântul. Tratatul de la Lisabona s-a gândit la un scenariu în care se va da un rol mai mare Parlamentului. Totuși, Consiliul și Comisia, în mod constant, încearcă să eludeze acest rol. Lucru evident în fenomenul actelor delegate care se transformă în acte de punere în aplicare. Noi trebuie să combatem această diminuare a rolului nostru sau eu am, am întâlnit cu alegătorii mei și Eh, am vorbit despre eh, situația de după 2013 și mi-au fost exprimate multe îngrijorări. Însă eh, rolul Parlamentului este unul esențial pentru ca vocea lor să fie auzită. Mulțumesc. Și acum domnul Cioloș are cuvântul în încheiere. Domnule președinte, am ascultat cu mare atenție intervențiile și doresc să subliniez încă o dată cele spuse în intervenția mea introductorie. Mai ales uh, vreau să-i răspund domnului Lyon. Comisia va susține Parlamentul European de fiecare dată când acest lucru va fi posibil din punct de vedere juridic conform, așa cum a spus și dumneavoastră, prevederilor din 290 și 291. 290 care prevede că actele delegate se aplică în cazurile în care se modifică sau se completează elemente neesențiale în actul de bază și 291 care, așa cum a spus și dumneavoastră, dă posibilitatea comisiei de a garanta o aplicare uniformă a actelor de bază. Acesta este abordarea din care am lucrat și vom continua să lucrăm pentru a putea ajunge la o formulă finală și la un acord. Domnul Nicholson, care nu mai este în sală, a vorbit despre creșterea tensiunilor dintre Parlament și Comisie. Eu vă pot garanta că eu nu voi fi cel care alimentează aceste tensiuni și cred că este în interesul tuturor, al agricultorilor și al consumatorilor și cetățenilor europeni să ajungem la un acord. În ceea ce privește regulamentul bio, doamna Patrao Neves uh, s-a referit la acestea. Așa cum am spus, sunt gata să găsesc o soluție care să implice Parlamentul în acest proces în ceea ce privește decizia referitoare la substanțe, dar trebuie să vedem ce doresc și producătorii din domeniul agriculturii biologice. Cum să facem ca să nu complicăm și să nu prelungim un proces decizional cu privire la o substanță. Și de aceea vă propun ca un posibil compromis ca în cadrul adaptării regulamentului de bază privind agricultura biologică să prevedem Uh, în mod mai concret decât în prezent criteriile pe baza cărora se aprobă introducerea sau nu a unei substanțe. Și dacă aceste criterii vor fi mai clare, lucru care se va face într-o procedură legislativă ordinară, pe baza acestor criterii și doar pe baza lor, Comisia poate veni cu acte de punere în aplicare pentru a limita rolul Comisiei la aplicarea acestor criterii care se vor găsi în actul de bază. Mai există o altă posibilitate pe care ați menționat-o, ca lista cu substanțele să fie introdusă în anexa la actul de bază, dar atunci pentru fiecare substanță uh, va fi nevoie de o procedură legislativă ordinară, lucru care va încetini procesul de adoptare. Dacă ne punem de acord pe un pachet de criterii care trebuie să fie introduse în actul de bază pentru adoptarea acestor substanțe, eu sper că vom reuși ca Parlamentul să fie de acord. Însă vă propun să lucrăm pe aceste opțiuni pentru a ajunge la o soluție de compromis și în același spirit de compromis sper că vom reuși repede după votul de mâine să reușim să găsim o soluție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Paolo De Castro. Mulțumesc. Profit de acest minut pentru a mulțumi colegilor pentru comentariile făcute și pentru a mulțumi și domnului comisar și luăm act de susținerea pe care ne-a demonstrat-o astăzi domnul comisar, pentru că speranța noastră e că dificultățile de a găsi un acord cu Consiliul în ce privește actele de punere în aplicare să nu se transforme mai apoi într-o dificultate în a ajunge la un acord uh, privitor la, politica, uh, la reforma politicii agricole comune. Motiv pentru care fac apel la comisar, pentru că suntem în era Lisabonei și trebuie ca și Consiliul să înțeleagă că Parlamentul are noi prerogative la care nu intenționează să renunțe. Noi, odată cu votul de mâine, domnule comisar, vom urma direcția Comisiei și de aceea ne dorim ca și Consiliul până la urmă să se alinieze la aceste poziții. Mulțumesc. De Castro, Giovanni Lavia. Mulțumesc acum domnul Giovanni Lavia. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere a fost totuși o dezbatere utilă, fiindcă am văzut intervențiile mai multor, văzut care sunt pozițiile lor privind alinierea regulamentelor la tratatul de la Lisabona și în prezența comisarului, iată, am confirmat că pentru noi este foarte important să ne păstrăm prerogativele. Este clar că în acest context, dincolo de ceea ce vom vota mâine care nu va reprezenta o uh, diferență prea mare față de propunerile făcute de comisie, reprezintă un pas suplimentar pe drumul pe care trebuie să-l parcurgem, nu doar pentru punerea în aplicare a uh, dispozițiilor pentru a Uh, reflecta noile competențe care revin Parlamentului, ci și aspecte care țin de PAC. Domnule comisar, știți că ne-am întâlnit de mai multe ori sub mai multe președinții și știți cum această cale pe care am uh, urmat-o uh, când ne-am blocat în aspecte orizontale care au apărut în toate regulamentele și a fost greu să evoluăm, a necesitat multe eforturi și a fost nevoie de mult timp ca să depășim aceste situații. Mâine este o etapă intermediară și prin intermediul votului Parlamentul dorește să explice încă o dată cu claritate poziția sa și voința de a nu renunța la competențele care îi revin. Dar pe de altă parte trebuie să începem să lucrăm concret, fiindcă deși um, această aliniere este foarte importantă, trebuie să ne asigurăm că nu frânează reforma PAC Vom discuta despre acest lucru, Parlamentul va juca un rol important, dar în ceea ce privește alinierea la tratatul de la Lisabona, cred că trebuie să începem rapid să lucrăm pentru ca lucrurile să evolueze cât mai repede. Mulțumesc! Următorul raportor, domnul Hausling. Doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru că arătați această disponibilitate la compromis. Trebuie să vă reamintesc că aici nu e o chestiune de principiu, e un aspect important pentru viitor. E un lucru cu care va trebui să trăim. Consiliul, Comisie, Parlament. Nu poți pur și simplu să vii cu propuneri de compromis care nu o să țină până mâine. Trebuie să ne asigurăm că vom lua acum deciziile bune pentru anii ce vin. Trebuie să existe încredere între, reciprocă între instituții, mai ales atunci când e vorba de încrederea Consiliului în Parlament. se spune aici că probabil vom amâna adoptarea legislației. Bun, s-ar putea ca asta să doreze, dar trebuie să țineți cont de poziția Parlamentului. V-am propus să punem substanță în regulamentul de bază. S-au făcut două schimbări în ultimii patru ani. Cred că am fi putut reuși rapid să facem acest lucru în Parlament. nu cred că puteți să vă gândiți că Parlamentul va bloca sau tărăgăna procedurile. Trebuie să trimitem un semnal clar și sperăm că acest semnal este primit de Consiliu. Nu numai noi trebuie să cedăm într-un compromis. Vă amintesc, v-am oferit un compromis, suntem dispuși să vi-l oferim încă o dată. Și cred că dacă veți fi de acord, o să ne asigurăm că regulamentul într-adevăr va avea acea formă care va mulțumi pe toată lumea. Și sper că vom putea să mergem înainte rapid vom putea să ne întâlnim la jumătatea drumului și sper că nu o să aveți impresia că noi aici avem o atitudine obstrucționistă. Important e că trebuie să ne respectăm propriile prerogative. Nu putem adopta ceva ce nu este așa cum trebuie, nu este adecvat. Acum ne apropiem de final dezbaterii și dăm cuvântul domnului Capula Santos două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După toate câte s-au spus, nu mai am mare lucru de adăugat. Însă, practic, toți intervenienții au confirmat poziția enunțată și de mine, că Parlamentul este unit din acest punct de vedere și e clar cât este cât de necesar este să ajungem la un acord în viitorul apropiat. Domnule comisar, știu că și dumneavoastră sunteți la fel de angajat ca și noi să atingeți obiectivele propuse și sper că vom putea face progrese în viitor. Mulțumim, uh, domnule Capula Santos. Dezbaterea comună privind acest aspect deosebit de important, și anume cooperarea interinstituțională, se încheie aici. Și cu aceasta declar ședința închisă. Vă mulțumesc!